Good afternoon, dear colleague. Bună ziua, dragi colegi. Please be seated. We are resuming our work. Ne, haideți să ne continuăm reuniunea. 3 p.m. Sunt, uh, sunt orele 15 și 5. Deci haideți să începem cu, uh, cu punctul 16 de pe ordinea de zi E vorba de aderarea la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Acest punct e legat de uh, uh, un aviz de opinie, un proiect de aviz, mă scuzați, uh, prezentat astăzi de doamna Kinga Gal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 în al doilea rând, Comisia AFCO organizează o audiere a unor experți pe această problemă pe data de 18 martie și toți membrii Comisiei noastre care sunt interesați, precum și raportoarea și raportorii din umbră, sunt invitați să ia parte la această audiere, deci pe data de 18 martie. Termenul pentru depunerea amendamentelor la acest, la acest proiect de aviz este 25 martie. Și sigur că după ce doamna Galne va face prezentarea, colegii care vor să ia cuvântul sunt bineveniți să o facă. Și apoi, după ce va vorbi doamna Gal, poate că și Consiliul și reprezentanții Consiliului și Comisia, ca de, Comisiei, ca de obicei, vor dori să ia cuvântul. Dar, în primul și în primul rând, dau cuvântul doamnei Gal. Mulțumesc, domnule președinte. dezbatem pentru a doua oară această problemă în comisia noastră și primul schimb de opinie a fost foarte util. Am încercat să introduc uh, toate problemele am evocate aici de colegi în proiectul meu de aviz, împreună, sigur, cu sugestiile mele. A, principala problemă din punct de vedere al uh, comisiei noastre în acest uh, prim schimb de opinii a fost că ar trebui să ne concentrăm pe munca noastră și că ar trebui ca acest lucru să se reflecte în aviz. Să vedem ce va aduce această aderare pentru cetățeni, care va fi valoarea adăugată a acestei aderări la CEDO. Așadar, am încercat să mă concentrez pe aceste uh, subiecte. Care anume ar fi valoarea adăugată și ce va aduce aderarea cetățenilor noștri? Sigur, comisia noastră, și așa am încercat să fac și eu în raportul meu, trebuie să se concentreze pe problemele mm, legate de subiectul drepturilor fundamentale și uh, sub, competența comisiei noastre. Dar nu este ușor și a trebuit să, oricum, să mă ocup de problemele care s-au iscat uh, pe durata negocierilor. Problemele mari care trebuie rezolvate, care pot fi considerate ca având caracter tehnic, dar pentru a putea să, ca aderarea să se desfășoare așa cum se cuvine, Trebuie să ne ocupăm de toate detaliile și trebuie să primim uh, răspunsuri la întrebările noastre. Asta nu înseamnă că obstacolele tehnice ar trebui să întârzie procesul de aderare. Deci ar trebui să continuăm, dar e important ca pe durata negocierilor să găsim și răspunsurile la întrebările noastre. Așadar, Uniunea Europeană are obligația de a adera la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. De asemenea, această obligație, sigur, a apărut de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și avem, de asemenea, posibilitatea ca după intrarea în vigoare a protocolului numărul 14 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului, care permite aderarea UE la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ceea ce înseamnă că avem temei juridic pentru a face acest lucru. Elementul nou din acest sistem este că știm că statele membre au ratificat deja convenția, ce e nou e aderarea la acest instrument al Uniunii Europene ca entitate juridică. E foarte important să subliniem că acest lucru nu va afecta situația statelor membre față de convenție pe care deja au ratificat-o. Deci UE ca entitate juridică aderă la convenție acesta este elementul nou și se întâmplă, iată, în sfârșit, după 10 ani de zile și are importanță atât politică cât și juridică și reprezintă și un mesaj important în legătură cu crearea unei zone continentale a drepturilor omului și suntem convinși că va consolida um, relațiile dintre Uniunea Europeană și Europa în general. Dar ce cred eu că este de o importanță deosebită și de aceea uh, am inclus acest lucru în uh, avizul meu, e că va aduce o nouă dinamică în domeniul drepturilor omului în, în întreaga Europa. Și trebuie să utilizăm această dinamică într-un mod uh, adecvat. Dar în avizul meu m-am concentrat mai ales asupra uh, uh, a ceea ce va aduce această aderare, a ce avantaje va, va aduce această aderare pentru uh, cetățenii europeni. Cred că aderarea va contribui la un sistem intern mai coerent al protecției drepturilor omului în Uniunea Europeană și va consolida credibilitatea UE în ochii concetățenilor săi în domeniul protecției drepturilor omului și e important să vedem cum vor funcționa lucrurile în realitate. Aderarea va însemna că vom avea un nou standard de protecție protec- în care în domeniile în care protecția acordată de UE este inferioară față de uh, protecția acordată conform CEDO. Convenția consolidează protecția drepturilor recunoscute de cartă și știm carta sigur are un domeniu mai extins și se referă și la alte drepturi și principii. E vorba și de drepturi sociale, economice, protecția datelor și așa mai departe, lucruri care nu fac parte din convenție și care nu intră în domeniul de aplicare uh, al aderării la convenție. Dar în domeniul comun de aplicare, în sfera comună de aplicare, aderarea la convenție va însemna că cetățenii europeni vor avea la dispoziție mecanisme adiționale care să le consolideze drepturile. De exemplu, posibilitatea a face o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului uh, față de Mm, o faptă sau o lipsă a unei acțiuni, a unei instituții europene și e foarte important să subliniem pentru că acest lucru este, a fost un light motiv al dezbaterilor și discuțiilor, că acest sistem nu va <clears throat> modifica uh, sistemul actual de jurisdicție a, a Curții de Justiție și nu va afecta cerința ca toate căile de atac a, uh, uh, interne să fie epuizate, pentru că acestea sunt toate condiții pentru eligibilitatea oricărei plângeri. Eu consider că, în plus, față de uh, consolidarea credibilității noastre față de cetățeni, posibilitatea de a avea un alt uh, mecanism de uh, uh, atac va fi de asemenea și în beneficiul uh, activității ambelor uh, uh instanțe, pentru că cu o colaborare adecvată, cred că aderarea va fi utili, uh, utilă pentru dezvoltarea unei uh, jurisprudențe, jurisprudențe coerente în domeniul drepturilor omului. Și apoi avem uh, marile uh, subiecte. Uh, la ce să se refere mandatul și uh, la ce să se refere negocierile. Deci sfera de aplicare a aderării a trebuit să fie însăși convenția sau și protocoalele. Eu sugerez că cel puțin acele protocoale a trebuit să evaluăm acele, pro, a, măcar acele, acele protocoale pe care toate statele membre le-au semnat și ratificat. Apoi se pune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 problemele UE intră în joc, noi credem că Uniunea Europeană ar trebui într-un în, în, în oricare mod să fie prezentă, să fie reprezentată. De exemplu, când judecătorul care va reprezenta Uniunea Europeană este ales, așadar, cred că Parlamentul European ar trebui să aibă un cuvânt de spus și să fie reprezentat în cadrul procedurilor pentru alegerea acelui judecător nu știm cum se vor desfășura lucrurile uh, concret. Putem să ne închipuim că noi, la Parlamentul European, vom alege acest judecător, lucru care apoi va trebui acceptat uh, la celelalte instituții sau va fi o procedură în adunarea parlamentară. Nu vreau să intru în detalii, pentru că nu e datoria noastră a comisiei noastre. Asta e o problemă care ține mai mult de comisia AFCO Însă trebuie să ne exprimăm și noi opinia ce, ce credem noi că e important în cadrul acestor uh, negocieri. Apoi e important ca uh, să ne gândim și la relațiile dintre cele două instanțe, din Luxemburg și Strasburg. Ar trebui mai bine definite. E, form, formularea din cartă e puțin diferită. Eu am participat la mai multe dezbateri pe această temă. Eu consider că uh, cele două instanțe trebuie să dispună de flexibilitatea necesară ca să determine cum să coopereze mai bine pentru a, a intra într-un dialog uh, uh, constant și consolidat, pentru că există un astfel de dialog, sigur, uh, și ei vor găsi, uh, vor putea găsi uh, calea cea mai bună de a dialoga, așa, așadar acest lucru va putea contribui la dezvoltarea unei jurisprudențe mai bune, după cum am mai spus. Mai există o problemă mm, la care m-am referit pe scurt, pentru că va fi o problemă importantă în continuare și mă refer la mm, faptul că instanța de la Strasburg este supraîncărcată cu cazurile aflate pe rolul său. Deci este important ca aderarea UE la CEDO să ducă la un sistem îmbunătățit și pentru a îmbunătăți sistemul e necesar să îmbunătățim și implementarea principiului de subsidiaritate de care trebuie să țină cont instanțele naționale pentru ca să nu se repete și să se suprapună plângerile în fața uh, Curții Europene a Drepturilor Omului, lucru care ar duce la uh, rezolvarea acestei probleme asupra încărcării instanței din Strasbourg. E foarte important să găsim un echilibru Uh, pentru că avem uh, accesul la o, o cale de atac suplimentară și trebuie să evităm supraîncărcarea. Deci trebuie să găsim un echilibru între aceste două elemente. În plus, cred că aderarea Uniunii Europene la această convenție va coincide cu o reformă a Curții Europene de Drepturile Omului. Deci este un moment foarte bun și acest lucru va fi în beneficiul cetățenilor europeni. Și ce mai e important și nu vreau să ui, să uit aici să menționez că aderarea la această convenție nu privește doar instituțiile europene, ci și pe cetățenii europeni. De aceea noi credem că Parlamentul European trebuie să fie consultat și implicat în procesul de negocieri și trebuie să fie informat imediat în toate stadiile negocierii de tot ce se întâmplă. De aceea dorim, iată, să participăm și noi cât mai curând posibil și să vedem ce va fi inclus în mandat. Mulțumesc, asta a fost uh, prezentarea mea succintă a problemei aderării și aștept cu interes uh, sugestiile și opiniile dumneavoastră. Președintele, mulțumesc, doamna Gal. Foarte interesantă prezentare, foarte interesantă problemă, atât din punct de vedere tehnic cât și politic. Sigur, există multe probleme, dar este și foarte interesant de văzut cum vom, uh, ne vom atinge acest obiectiv, pentru că până la urmă e vorba de mai bună protecție a drepturilor fundamentale în întreaga Uniune Europeană. Acum, înainte de a deschide discuția, haideți să vedem dacă președinția dorește să ia cuvântul sau reprezentanții uh, Comisiei Europene. Președinția? Da. Yes, thank you very much, uh, Mr. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Deși erați obișnuit uh, cu mine semestrul trecut în calitate de reprezentant al președinției suedeze, acum uh, sunt în calitate de reprezentant al secretariatului Consiliului și am fost rugat să îmi cer scuze în numele reprezentanților Consiliului pentru că nu au putut să ajungă la această întâlnire din cauza unei probleme de ultim uh, moment. De asemenea, președinția m-a rugat să vă transmit faptul că acum Consiliul este în mod de ascultare, să spunem așa. Uh, examinăm toate rapoartele care au fost făcute de Parlamentul European și așteptăm cu nerăbdare mandatul de negociere care va fi uh, transmis de Comisie și am vrea să colaborăm cu Parlamentul uh, European și cu Comisia pentru că avem aici un scop comun, scopul care a fost uh,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 Colegiul Comisarilor a adoptat în această dimineață recomandarea către Consiliu vizând o deschidere a negocierilor. A fost transmisă către Consiliu, deci uh, activitatea în instituțiile Consiliului va începe lunea viitoare și susțin ce a spus și Hans Nielsen complet, vom continua în această uh, atitudine constructivă. Mulțumim, spune președintele. Apreciem uh, veștile bune pe care ne-ați dat. Și acum deschidem uh, discuția. Dau cuvântul mai întâi doamnei Kinga Gongs. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Monica, Monica Hanigheu ar trebui să fie raportor din partea grupului SD, nu este aici și m-a rugat pe mine să uh, vorbesc în locul ei. Ea spune că proiectul de opinie, descrie corect obligațiile și provocările acestui act juridic, va fi un semnal politic și juridic de întărire a relațiilor între Uniunea Europeană și restul Europei geografice, creând o nouă dimensiune în zona drepturilor omului în uh, toată Europa. Aderarea uh, Uniunii la Convenție nu va fi doar un act simbolic și formal, ci va fi un mecanism adițional pentru a apăra drepturile uh, cetățenilor Uniunii Europene care vor putea face plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Acest nou mecanism va fi apreciat de persoanele care au dificultăți în a uh, ataca un act al Uniunii Europene care le afectează drepturile în fața unei curți naționale de justiție sau în fața Curții Europene de Justiție. Uh, și Monica ar vrea să susțină ideea că accesul la uh, legislație privind drepturile sociale, de exemplu Carta Europeană Socială revăzută, ar trebui uh, fi considerată o adițional față de accesul la uh, ECHR, uh, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, la CEDO. Însă, raportoarea nu poate vedea cum Parlamentul European ar putea participa direct la procedurile de uh, numirea judecătorilor la CEDO, în ciuda faptului că uh, Uniunea va deveni parte la uh, CEDO, nu va deveni membru al Consiliului Europei și în continuare Uniunea și Consiliul Europei vor rămâne două instituții separate. Deci este oarecum sceptică față de ideea că Uniunea va avea propriul judecător, își va numi propriul judecător la CEDO. Uh, ar fi dificil să, în opinia raportoare, să se ceară mai multe reprezentare a Uniunii Europene și întotdeauna va interveni cu negocierea politică cu alte state membre ale Consiliului Europei, cum ar fi Rusia sau Turcia și uh, totuși, în ciuda acestui, acestui, acestui scepticism, susține activitatea în această direcție și este de acord că Parlamentul European ar trebui să se implice în acest proces pentru că vizează toți cetățenii Uniunii Europene și dacă Uniunea numește un judecător, Parlamentul ar trebui să poată influența și monitoriza această procedură prin audieri uh, sau alte uh, proceduri de acest gen. Mulțumesc foarte mult. Președinte, mulțumesc. Acum îi dăm cuvântul domnului Utef. Mulțumesc, domnule președinte. Împărtășesc uh, evaluarea dată de ceilalți vorbitori privind uh, proiectul de aviz făcut de colega noastră, doamna Gal. Așadar, cred că dăm astăzi un semnal foarte bun și colegii mei din Comisia AFCO vor fi foarte încurajați să continue cu pregătirile de finalizare a acestui proces, finalizare pe care o așteptăm în următoarele 15 luni, dacă nu mă înșel, pentru că spaniolii, maghiar, președințiile spaniolă, maghiară și belgeană vor fi uh, purtătorii de mandat în cadrul acestui proces. Pe de altă parte, va trebui să mai discutăm asupra problemelor cheie exprimate în acest uh, proiect de aviz și să mai adăugăm niște informații pentru a ne îmbogăți propria viziune și pentru a ajuta raportorul domnul Tondo, care este raportor pe fond la Comisia AFCO. În opinia mea, paragrafele textele care ar putea fi folosite foarte bine pentru a, în acest proces de îmbogățire și de îmbunătățire sunt, 5, sunt paragrafele 5, 6 și 8 din proiectul de aviz și mai ales paragraful 5. Pentru că încearcă să disperseze unele temeri legate de conflictele potențiale dintre Tribunale Naționale, Curtea de Justiție de la Luxemburg și Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, dar realmente cred că avem nevoie de o discuție foarte detaliată pe această chestiune. După aceea, în paragraful 6, mă întreb, din moment ce e dedicat cooperării care ar trebui să existe între tribunalele naționale și cele europene, mă întreb așadar, dacă e posibil să adăugăm aici sau, în celălalt raport, ceva de genul un îndemn din partea Parlamentului European către guvernele țărilor membre să își demonstreze propria voință și disponibilitate de a coopera la acest proces de aderare al Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului.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 că problemele nere- tehnice nerezolvate ar putea crea bariere în calea unui proces uh, rapid, unei încercări rapide a Uniunii Europene de a adera la Convenție. Se pot uh, lista unele dintre aceste probleme tehnice? Poate că unele dintre ele au legătură cu modul în care Uniunea va fi reprezentată în uh, instituțiile Consiliului Europei poate că sunt de altă natură, însă cred că ar fi corect dacă am menționa unele dintre problemele tehnice cu care am putea să ne confruntăm în procesul de pregătire a aderării la Convenție. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc domnul Romeva Irueda. Mulțumesc foarte mult. Am foarte puțin de adăugat, practic, pentru că majoritatea chestiunilor importante au fost uh, spuse și, de asemenea, trebuie să-mi cer scuze că nu este prezent aici adevăratul raportor din umbră din partea verzilor, doamna Hautela, care n-a putut veni. Vreau doar să ridic o singură problemă de detaliu care mi se pare crucială pentru această dezbatere. Are legătură cu area de aplicare și cu nivelul de implementare. Cred că se discută prea puțin faptul că această convenție trebuie să se aplice statelor membre ale Uniunii Europene și mi se pare că nu e foarte clar că se, se, această convenție trebuie să se aplice și tuturor activităților externe ale Uniunii Europene peste tot în lume. Și consider, și poate mă, mă veți corecta, Consider că acest lucru nu e foarte clar înțeles, cel puțin la nivelul Consiliului și poate că acest lucru ar trebui să fie declarat și menționat într-un mod explicit. N-am citit uh, nicăieri acest lucru în raport. E important pentru noi să înțelegem că nu e acest, uh, această convenție nu are legătură doar cu drepturile europenilor la ei acasă, ci și cu toate activitățile pe care Uniunea le desfășoară peste tot în lume deci nu știu cum putem face acest lucru mai clar, uh, dar poate raportorul ar, ar, are idei în această direcție. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamna Gerhardt. Vergiat. Doamna Vergiat. Oui, euh, beaucoup de choses ont été dites. Euh. Da, mulțumesc. Multe lucruri s-au spus. Eu aș vrea doar să insist asupra unui lucru care mi se pare important și sunt un pic în dezacord aici cu uh, raportorul nostru, care al a făcut o treabă excepțională. Sunt în dezacord totuși asupra chestiunii arii de aplicare a Convenției Europene, a acestui protocol și a Cartei Fundamentale. Mi se pare așadar că punctul 4 al raportului ar trebui îmbunătățit în acest sens. Sunt de acord cu ceea ce ați spus, mai ales pe, în legătură cu protocolul, cu protocoalele atunci când ele sunt semnate de ansamblul membrilor Uniunii Europene, dar mi se pare că noi, ca Parlamentul European, putem avea un rol de a incita, de a stimula spunând că ar fi de dorit ca toate țările membre să semneze uh, toate uh, protocoalele și uh, pactul social anex al Convenției Europene și care este mai cuprinzător decât Carta Fundamentală. Și cred că aici mi se pare că trebuie să lucrăm asupra acestui punct ca să putem avea ca să, să putem da un semnal pozitiv în cele din urmă uh, în ce privește toate consecințele pe care eh, le poate avea aderarea la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Mulțumesc, domnul eh, Simon Buzutil. Da, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și Kingei pentru raportul său și pentru munca depusă. Două lucruri vreau să spun. Primul are legătură cu nevoia de a eh, interacționa cu cetățenii. Mă bucur că doamna Gal a inclus o referință la acest subiect, la importanța lui și uh, la importanța uh, nevoii de a explica cetățenilor că facem acest lucru tocmai pentru binele lor. Uh, am, sunt foarte atașat de acest punct, pentru că dacă nu reușim să le dovedim cetățenilor că există niște avantaje clare pentru ei în această activitate, muncim degeaba. Pentru că acest nou instrument nu va fi folosit. Și există foarte multă confuzie și multe neînțelegeri. Oamenii cred că o să aibă noi drepturi pe care nu e neapărat să le și obțină prin această aderare la convenție. Deci chiar aș vrea să rog să, să întreb Comisia dacă s-a gândit deja la uh, crearea unor uh, linii directoare, a unor inform- documente de informare pe această chestiune, pentru că este obligația Uniunii să adere la această convenție. Deci e clar că acolo, asta e direcția în care mergem. Și nu avem niciun motiv să nu începem aceste acțiuni de comunicare cu cetățenii imediat. Deci sper că Comisia ne poate exprim, explica ce face și ce nu se poate face în viitor. În al doilea rând, mă intrigă oarecum viitoarea relație între Curtea Europeană de Justiție și Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Pentru că mă tem că chiar și aici ar putea fi câteva posibilități de, de conflict sau de confuzie, cu toate părțile considerând că vor avea ultimul cuvânt și, sigur, asta trebuie uh, clarificat. Și, sigur, se pare că pentru prima dată vor fi uh, judecători non-europeni care vor fi în posibilitatea să decidă dacă uh, Uniunea a încălcat drepturile omului, deci judecători din afara Uniunii Europene. Și cred că ar trebui să avem o, să fim foarte atenți la relația dintre Curtea Europeană de Justiție și Curtea Europeană a Drepturilor Omului și poate prin discuții direct cu, cu ambele Uh, curți, pentru că am senzația că e o relație care trebuie să fie clară nu numai pentru ei, ci și pentru noi. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Spune președintele, doamna Sophie Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja multe lucruri, nu mai am mult de adăugat. În primul nici eu nu sunt raportor din umbră oficial, o înlocuiesc pe raportorul din umbră care a trebuit să plece. Un singur comentariu am. Ați menționat în paragraful 7, punctul 4, implementarea principiului subsidiarității și văd că spuneți că ar trebui să ne asigurăm că niciun caz uh, care trebuie tratat la nivel național ar trebui să, n-ar trebui să fie tratat decât la nivel național și nu în altă parte. Vă referiți sigur și la uh, faptul că se acumulează cazuri și mai departe. Am o singură preocupare că multe țări se ascund în spatele principiului subsidiarității ca să nu uh, recunoască autoritatea curții. Știm că sunt țări care pur și simplu nu implementează decizii ale curții, sunt chiar și țări care în mod deschis uh, nu recunosc autoritatea curții în anumite domenii și chestiuni și chiar m-ar întrista dacă interpretarea acestei uh, fraze ar uh, crea astfel de probleme. Deci cred că trebuie să ne asigurăm că riscul la care m-am referit nu se va materializa. Președintele, mulțumesc. Înainte de a da din nou cuvântul doamnei Kinga Gal, raportorului, aș vrea să fac o excepție uh, la regula pe care mi-am impus-o în calitate de președinte liber de a nu uh, face comentarii de substanță în timpul dezbaterilor, pentru că eu cred că rolul uh, instituțional al președintelui Comisiei este mai mult unul de moderator al diferitelor puncte de vedere care se exprimă în discuție decât unul de autor al unui punct separat de vedere, dar în acest caz special nu pot să mă abțin să nu vă împărtășesc uh, o opinie pe care o am și asta se referă la dialogul pe care o să-l deschidem între Curtea Europeană de Justiție și Curtea Europeană, de Just- uh, și Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Uh, întotdeauna am crezut că abordarea tratatului de la Lisabona, sau modul în care a fost prezentat cel puțin tratatul cetățenilor a fost cel de a simplifica lucrurile. Eu am considerat că e un fel de jmecherie, de iluzie. Da, e bine să le spunem oamenilor că Uniunea Europeană trebuie să devină mai transparentă și eficientă în același timp. Dar Ar trebui să înțelegem că nu e vorba doar de nevoia de simplificare, ci și nevoia de îmbunătățire. Și uneori, ca să uh, din simplificare nu rezultă neapărat și o îmbunătățire uh, a calității. Uneori îmbunătățirea vine din complexitate și cred că și Uniunea Europeană e un mecanism complex. Noi suntem cetățeni europeni și suntem și cetățeni ai statelor noastre naționale în același timp. Și fiind ambele lucruri în același timp nu simplifică lucrurile, dar îmbunătățește lucrurile pentru noi toți, din punctul meu de vedere. Și, în, pe scurt, asta e interpretarea pe care ar trebui să o avem ca să urmăm dialogul deschis între cele două curți de justiție. Sistemul juridic este un, de fapt un dialog deschis și permanent între uh, curțile de justiție și fiecare dintre ele are o poziție și un cuvânt de spus și a, acest cuvânt poate fi uh, un ultim cuvânt sau nu. Depinde de apelurile care se fac, depinde de uh, măsurile de uh, compensare juridică uh, date unei părți uh, nesatisfăcute de uh, răspunsul, răspunsul juridic oferit de curte. Interpretarea prin care un tribunal uh, își dă un ultim cuvânt uh, corespunde unei viziuni piramidale a sistemului juridic. Ori lucrurile nu stau așa. În Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană sistemul juridic nu e o piramidă cu un vârf care să fie nedisputat de nimeni. Nu așa stau lucrurile curțile constituționale nu acceptă faptul că Curtea Europeană de Justiție uh, le este superioară sistemul uh, uh, juridic european. Au un dialog deschis cu aceasta și la fel se va întâmpla și cu Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Va fi un permanent dialog Curtea Europeană de Justiție are ultimul cuvânt în interpretarea legislației europene. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului are ultimul cuvânt în a interpreta conformitatea sau lipsa de conformitate a normelor sau actelor care au fost adoptate sau aplicate de către statele membre ale, care au semnat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și eh, dacă Uniunea va semna și a Convenția, atunci și ea va fi uh, Uh, ținută de regulile acestei uh, convenții, care în același timp nu este o lege, nu e, nu e legislație europeană, ci este uh, un produs juridic al uh, Consiliului, Consiliului Europei. Deci, într-adevăr, ne confruntăm cu o situație de mare complexitate, care nu ne pune într-o situație mai rea sau nu ne reduce drepturile, ci, din contră, ne multiplică drepturile și le îmbunătățește pentru că multiplică posibilitățile de a recurge la uh, protecție și la uh, uh, recurs juridic, la căi de atac juridice și de a obține satisfacție pentru oricine e cu absolut convins că un anumit drept care este prevăzut de Convenția Europeană a Drepturilor Omului i-a fost încălcat de orice stat membru care a aderat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, incluzând aici și Uniunea Europeană, dacă acest lucru se va întâmpla, dacă Uniunea va adera. Este un, uh, o opinie pe care am vrut să vă împărtășesc pentru a stimula discuțiile fructuoase pe care le vom avea de acum încolo o vreme când uh, vom uh, examina perspectiva aderării la Convenția Europeană a Drepturilor Omului în numele Uniunii Europene. Și acum îi dau din nou cuvântul doamnei Gal în calitate de raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu dumneavoastră. E într-adevăr uh, un puzzle foarte complex uh, și e foarte important să înțelegem uh, cât mai bine cum funcționează și mm, toți ar trebui să înțelegem cât mai bine cum funcționează. Domnul Busutil spunea că mm, cei de la comisie ar trebui să elaboreze niște linii directoare pentru a vedea cum cetățenii vor putea folosi acest mecanism, deoarece rămân încă chestiuni nesoluționate. Nimeni nu știe care sunt răspunsurile, deoarece doar acum intrăm în faza de început a negocierilor. Însă e important să vedem cum vor funcționa lucrurile nu doar în teorie, ci și în practică. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru toate sugestiile făcute. Majoritatea acestora sunt deja în raport. Eu nu am o atitudine sceptică în legătură cu faptul că Uniunea Europeană ar trebui să-și aibă propriul judecător dacă ar adera la convenție, aceasta fiind obligația sa în virtutea aderării. E important însă să înțelegem de ce ar avea de câștigat uh, cetățenii europeni de pe urma aderării la această convenție. Eu am încercat să ilustrez acest lucru la liniatele 3, 4, 5 și 6. Îmi exprim acolo părerea de ce cred că vor avea de câștigat cetățenii. Doamna Ilce a întrebat de ce nu sunt numerate problemele de natură tehnică. Eu mi-am referit la acestea într-un anumit aliniat, însă e vorba de problemele tehnice, juridice și instituționale nesoluționate, menționate oricum la alineatul 7. Acestea trebuie soluționate la negocieri, deoarece alminteri nu putem beneficia de pe urma acestei noi posibilități. De asemenea, suntem de acord că toate aceste impedimente de natură tehnică nu ar trebui să întârzie procesul mai mult decât este necesar. Doamna Hautala a pus de asemenea o întrebare legătură cu sfera de aplicare. În acest aviz nu menționez cetățenii din țările terțe, deoarece avem un alt aviz din partea Comisiei DROA, avizul domnului Preda, care se ocupă tocmai de această temă. Sarcina mea aici a fost să, vor, să abordez aderarea la această convenție din perspectiva Uniunii Europene, nu din perspectiva țărilor terțe. De aceea cred că trebuie să vedeți uh, și să analizați cele două avizuri împreună. Cele două avize, mă scuzați, împreună. Trebuie să vedem de asemenea dacă raportorul de la AFCO va fi de acord cu această idee de a pune la oaltă două chestiuni diferite. Doamna Vergia, tot ce ați spus dumneavoastră că nu s-a regăsit în text, se regăsește de fapt la liniatul 7, puteți găsi răspunsul în aviz. Și sunt de asemenea de acord uh, pe deplin cu domnul Busutil, așa cum spuneam. Sunt gata să aștept uh, să aud răspunsul comisiei, să văd ce intenționează să facă pentru a le arăta într-adevăr cetățenilor că această aderare are o valoare adăugată. Acum, referitor la principiul de subsidiaritate. ideea era să evităm aceste cazuri care se repetă. Conferința de la Interlac, într-adevăr, se analiza sau analizat problemele legate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și una din problemele care apare este aceasta și de aceea se regăsește și în declarația finală a acestei conferințe. Deci ideea este să se evite cazurile repetitive, care se repetă. Bineînțeles, dacă doriți, puteți înainta un amendament pentru a schimba formularea în caz că cea actuală vi se pare înșelătoare. Vă mulțumesc și aștept comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă Gal. Înainte de a stabili termenul pentru înaintarea de amendamente, văd că domnul Clas dorește să intervină. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, iemand van het Europees Gerechtshof uit te nodigen eh, naar onze commissie om... Propunerea propun ca cineva de la Curtea Europeană de Justiție să fie invitat la uh, comisia noastră pentru a ne explica uh, câteva lucruri. De exemplu, să ne explice ce a întrebat domnul Busutil. Cred că ar fi foarte interesant uh, uh să facem așa ceva, da, dacă vă amintiți prezentarea foarte interesantă pe care am avut-o de la uh, profesorul Jacquet. Ar fi interesant să vedem ce părere are Curtea Europeană de Justiție Așadar, uh, s-a examinat propunerea mea în uh, întâlnirea coordonatorilor și dacă da, ce rezultat a avut? Comisia dorește din nou să intervină? Domnule Cleis, trebuie să vă spun că ieri, la reuniunea coordonatorilor aici, la Comisia Libe, s-a hotărât să organizăm o vizită a ambelor instituții, CEDO de la Strasburg și Curtea Europeană de Justiție din Luxemburg. Membrii Comisiei Libe sunt, bineînțeles, invitați să participe la această vizită. Va trebui să stabilim datele exacte, deoarece se pare că nu avem cum să vizităm ambele instituții în aceeași zi, deoarece una e în Luxemburg și cealaltă la Strasburg. Însă am putea planifica această vizită uh, pe data de 5-7 mai, între 5 și 7 mai. Deci o vizită la ambele instituții încă nu s-a hotărât, însă propunerea dumneavoastră a fost uh, analizată. Îi dau din nou cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu atenție și, bineînțeles, vom prelua sugestia făcută de a depune mai multe eforturi din partea Comisiei Europene pentru a informa pe cetățenii. Acum ne aflăm la începuturile acestui proces de aderare la Comisia Europeană a Drepturilor Omului, însă va trebui, bineînțeles, să ne gândim cât mai repede cu putință la măsuri adecvate pentru a informa pe cetățeni. E, e important ca aceștia să facă uz de aceste noi posibilități și drepturi care vor decurge de pe urma aderării Uniunii Europene la această convenție. Vă mulțumesc, mai aveți comentarii? Dacă sunteți de acord, vom înainta amendamente până pe 25 martie la prânz. Repet, 25 martie la prânz este termenul pentru Eh, pe 27-28 aprilie la Libe va avea loc votul, iar votul din plenară va fi în sesiunea din luna iunie. Sunteți de acord? Vă mulțumesc! Trecem acum la punctul 17. Acordul între Uniunea Europeană și Japonia privind eh, asistența juridică reciprocă în procedurile penale. Avem o prezentare din partea Comisiei și a președinției Consiliului. Știți că acordul dintre UE și Japonia Vă rog să păstrați liniștea pe măsură ce ieșiți din sală. been a long session. But I guess this is the final point. Este ultimul punct de pe ordinea de zi. Okay. So moving moving on to the end. Agreement between the European Union and Japan. Acordul între UE și Japonia privind asistența juridică reciprocă în materie penală. Acest acord a fost negociat în 2009 uh, și a fost făcut public în monitorul oficial iar Comisia Europeană a înaintat uh, o propunere pentru decizia Consiliului în vederea adoptării oficiale. Conform articolului 218 din Tratatul de la Lisabona, este nevoie de consimțământul Parlamentului European. So before giving the floor to the draft... Înainte de a-i da cuvântul domnului Iacolino, raportorul, Doresc să-l rog pe reprezentantul președinției uh, spaniole și pe cel al Comisiei Europene să ne prezinte conținutul acestui acord. Am fost informat că reprezentantul Comisiei Europene nu va lua cuvântul, însă președinția spaniolă se va exprima. Vă rog, aveți cuvântul. Bien, muchas gracias, señor presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care o dați președinției spaniole de a prezenta acest acord de asistență juridică reciprocă în domeniul penal, acord cu Japonia. Este o adevărată onoare să mă aflu în fața dumneavoastră și să vă pot prezenta acest acord. În primul rând, aș vrea să semnalez motivele pentru care s-a ajuns la acest acord, s-a semnat acest acord. Motivul pentru începerea negocierilor, motivele sunt uh, trei. În primul rând, plus valoarea pe care o aduce orice formă de coordonare juridică în relațiile juridice dintre diferitele țări. Bineînțeles, nu e același lucru să dai cursul unei cereri de asistență juridică sau un acord pe o cale bine stabilită, stabilită, în al doilea rând, nu exista niciun fel de acord al, un, al niciunui stat membru cu Japonia privind cooperarea juridică în domeniul penal. Așadar, opțiunile erau fie să lăsăm statele membre să încheie bilateral negocierile cu Japonia, Deci am fi putut avea state membre care să aibă acorduri cu Japonia, altele să nu aibă. Iar printre țările care ar fi avut acorduri cu Japonia, prevederile din acordurile respective ar fi fost diferite. Lucru care ar fi contravenit obiectivelor comune pe care le are Uniunea Europeană. Până acum 10 ani, Japonia nu încheiase niciun acord de cooperare juridică în materie penală cu niciun alt stat din lume. Începând cu această dată, în urmă cu 10 ani, Japonia și-a schimbat politica, a încheiat uh, acorduri cu Corea de Sud, cu China, cu Rusia și cu Statele Unite ale Americii. Deci a avut loc o schimbare de politică în domeniul cooperării juridice cu Japonia și ar fi fost ciudat uh, ca Japonia să nu aibă un astfel de acord cu un partener privilegiat, și anume Uniunea Europeană. La fel, și Japonia este un partener strategic pentru noi. Acest acord de cooperare juridică se axează pe chestiunile centrale în materie penală, obținerea de dovezi, mărturiile, Însă, pe lângă acesta, s-au deschis și alte domenii de cooperare juridică, cum ar fi utilizarea de videoconferințe și posibilitatea de a obține informații bancare. În ceea ce privește informațiile bancare, trebuie să precizez că în acordul de cooperare juridică cu Japonia nu s-a mers prea departe din cauză că sistemul japonez bancar nu permite acest lucru. Deci acolo nu există o bază centrală de date care să permită obținerea de astfel de informații. Deci singurele informații pe care le pot da autoritățile japoneze uh, pot fi date atunci când sunt informate care este entitatea bancară de la care uh, se dorește obținerea informațiilor respective. Există această limitare. În Japonia însă există foarte multe bănci și din cauza că lipsește această bancă, această bază de date, e foarte greu să știm care sunt uh, transferurile și operațiunile unei anumite persoane care are un cont în Japonia. Pe lângă conținut, aș vrea să semnalez uh, problemele legate de utilizarea informațiilor care vor fi obținute prin uh, programul de asistență judiciară. Se limitează utilizarea informațiilor la scopurile pentru care a fost solicitată. Deci nu poate fi folosită în alte scopuri. De asemenea, vreau să, semn, să accentuez uh, existența prevederilor privind pedepsa capitală. Din păcate, Japonia este o țară care are încă pedepsa cu moartea. Ni s-a spus clar, deși această pedepsă nu este pusă în aplicare frecvent, Japonia totuși um, are această pedapsă capitală aplicată, pusă în aplicare uneori. A fost un obstacol la negocieri, obstacol soluționat într-o formă 9 în acordurile internaționale, George s-a stabilit că autoritatea judiciară poate respinge cererile de cooperare judiciară care provin din Japonia dacă nu există un acord al autorităților nipone care să arate că în niciun caz informațiile obținute din Uniunea Europeană pot fi um, folosite într-un proces care s-ar putea solda cu pedeapsa capitală. E un acord bun, atât din punctul de vedere al conținutului, cât și al protecției drepturilor fundamentale ale persoanelor. Și de aceea Consiliul îi cere Parlamentului European uh, să-și dea consimțământul, conform tratatului de la Lisabona. Vă mulțumesc. Și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la orice întrebare. Vă mulțumesc. Gracias. Vă mulțumesc. Să-l ascultăm acum pe colegul Iacolino grazie, Mulțumesc, eh, domnule președinte. Foarte pe scurt, am ascultat cu atenție informațiile oferite nouă de reprezentantul președinției. Mulțumesc grupului meu pentru că mi-au acordat încrederea de a elabora acest document. Eu consider că un acord de cooperare, după cum care privește asistența judiciară în materie penală cu un colos, cum e Japonica, colos, Japonia, colos economic, desigur, într-o societate din ce în ce mai globalizată, în care sunt uh, atât de multe relații între Japonia și uh, Uniunea Europeană. Deci un astfel de acord trebuie văzut favorabil. Trebuie să spun că activitățile au fost începute în februarie 2009, a fost decizia Consiliului pe 30 noiembrie 2009 o dată importantă care a precedat intrarea în vigoare a tratatului de Lisabona. În trecut, uh, rapoartele de, raporturile de colaborare dintre statele membre și Japonia au fost prevăzute uh, în mod nu foarte frecvent. Printr-un, dintr-un studiu a apărut că din 1998 până în 2007, deci în 10 ani, au existat doar 556 de uh, rapoarte de, de rapoarte de colaborare, deci acest acord ar putea intensifica această cooperare judiciară. Iar uh, tratatul de la Lisabona, de altfel, prevede acest lucru și reafirmă acest lucru. Sunt prevăzute și oportunități concrete unde există exigența dal singolo Stato membro per ragioni legate alle... Uh, de, unde există o prevăzută o procedură de uh, cooperare și uh, această procedură este simplificată, s-a vorbit deja de motivele de respingere, de refuz a unei colaborări și s-a vorbit și de posibilitățile uh, inovatoare a, ale videoconferenței. A fost citat cazul conturilor bancare Probabil că acest acord va avea o influență asupra, sigur, asupra protecției datelor, dar uh, este atât uh, de complicată situația încât ar merita o evaluare din partea garantului uh, a autorității europene pentru protecția datelor. Apoi, e important să precizăm că în cadrul acordului sunt prevăzute forme de colaborare în mod spontan, deci lăsate la latitudinea fiecărui stat membru, și că activitățile din acest acord, prevăzute în acest acord, sunt complementare cu cele ale fiecărui stat membru în parte. Și aplicația teritorială este destul de clară, deci e vorba de teritoriile statelor membre și, ale, și al Japoniei. Ar fi vorba de primul acord dintre Uniunea Europeană și Japonia, deci și din acest punct de vedere este, e vorba de o, un mod uh, concret de a valoriza, de a pune valoare uh, legăturile dintre Uniunea Europeană și Japonia. Uh, închei aici și aștept cu interes ce au de spus, să văd ce au de spus și raportul din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc, domnule Iacolino. Dacă cineva are vreun comentariu de făcut, domnul Busutil, vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Well, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Iar. Presentation and well in his, uh... Mulțumesc, domnule Iacolina, pentru prezentarea domniei sale. Ultima dată când a trebuit să examinăm un acord, uh, cel semnat a fost uh, cel semnat pe 30 noiembrie, înainte de intrarea în vigoare a tratatului de Lisabona, rezultatul votului nu a fost favorabil, știm cu toții ce s-a întâmplat și sper că nu o să se întâmple la fel cu acest acord cu Japonia, care, după cum spunea domnul Iacolino, e o țară, e un gigant economic și cooperarea noastră sigur că ar trebui consolidată și încurajată. Pe baza informațiilor de care dispunem din partea președinției, care îi mulțumesc, aș pune două întrebări. În primul rând, în legătură cu schimburile de informații în legătură cu tranzacțiile bancare, în ce măsură e vorba de un nou acord uh, SWIFT sau de același tip cu SWIFT? ne-ar putea președinția asigura că nu va avea nimic de face cu un acord de tip SWIFT și, în al doilea rând, <coughs> în legătură cu pedeapsa capitală. Dacă am înțeles eu bine, Prevederea privitoare la pedepsa capitală, după cum ne-a explicat președinția, uh, e o promisiune făcută de autoritățile japoneze cum că nu se va mai aplica nicio pedeapsă capitală față de persoanele care fac subiectul acestui acord sau în legătură cu care se face schimb de informații în conformitate cu acest acord. Dar uh, vorbim oare doar de o promisiune, pentru că așa am auzit uh, de la interpreți. Dar m-ar îngrijora dacă ar fi vorba doar de o promisiune și nu de o obligație legală. Deci aș dori ca reprezentanții președinției să îmi explice cum stau lucrurile. Mulțumesc. The point. Mulțumesc. Cineva mai dorește să ia cuvântul? If no further comments, back to the presidency. Dacă nu, dau din nou cuvântul reprezentantului președinției pentru a răspunde întrebărilor adresate de domnul Busutil. Spaniolă? Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc și domnului Busutil pentru comentariile făcute. În primul rând, aș vrea să semnalez faptul că acordul a fost încheiat pe 30 noiembrie. Însă negocierile au început în urmă cu 2 ani înainte, cu 2 ani înainte de data de 30 noiembrie, au început niște negocieri Uh, informale a fost uh, începută negocierea de către președinția cehă și după aceea bine gestionată de către <coughs> suedezi. Dacă am fi așteptat să semnăm după 30 noiembrie, mandatul de negociere ar fi fost uh, ar fi expirat și ar fi trebuit renegociat totul. Și știți care ar fi fost consecințele, multe întârzieri. Și ar fi fost greu să le explicăm uh, omologilor japonezi că din cauza unei uh, probleme interne, comunitare, ar fi trebuit să începem totul de la capăt. E o poziție pe care Japonia ar fi putut să nu o înțeleagă. În orice caz, știam deja că urma să avem nevoie de aprobarea Parlamentului pentru această negociere și o întârziere a acordului ar fi presupus un nou mandat dat fiind că era vorba de o țară terță care nu face parte din Uniunea Europeană și care ar fi avut de suferit de pe urma unor chestiuni interne ale Uniunii Europene. În ceea ce privește SWIFT și transferurile bancare. Nu e vorba de un schimb de informații, în general e vorba de solicitări, de cereri concrete de informații privind conturile bancare pe care le pot avea o persoană aflată într-un, într-o anumită procedură penală. Deci e vorba de cere de solicitări care se fac nu doar între statele membre, ci și cu țări terțe, indiferent dacă s-au încheiat sau nu acorduri de o cooperare în materie penală. Cât despre pedepsa capitală, poate că nu am vorbit-o suficient de clar înainte. Termenul uh, utilizat nu e promisiune, vorba de o obligație juridică din partea autorităților nipone în această privință. Nu e o obligație, să zicem așa, făcută întreagă, e o obligație juridică clară prevăzută la articolul 11b din acordul cu Japonia. Sper că v-am răspuns la întrebări. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Domnule Iacolino, un comentariu final în calitate de eh, raportor. Atenție anche le, le, le repliche del președinte. Ascultat cu atenție răspunsurile președinției spaniole. Deși întrebarea pe care o făcusem eu era mai degrabă adresată Comisiei și nu Consiliului. Și întrebarea domnului Busutil privind tranzacțiile bancare era interesantă. E vorba de articolul 18 când uh, trebuie să se verifice principiul de proporționalitate. Deci e clar că autoritățile trebuie să garanteze o procedură corectă. Și sper că aceasta să se desprindă foarte clar. E un prim acord între UE și Japonia și e clar că toate aceste lucruri trebuie să se concretizeze și va mai dura ceva timp. Vă mulțumesc, domnule Iacolino. Am uh, discutat uh, deja deci, despre acest punct de pe ordinea de zi, prezentarea proiectului de raport. Asta înseamnă că raportul uh, este gata, procedurile vor continua. Cam atât am avut de spus deocamdată. Suntem gata să iem să închidem această sesiune. La chestiuni diverse aveți uh, comentarii, doriți să discutați despre ceva anume? Nu? Atunci, data următoarei ședințe, 7 aprilie, 7 aprilie. de la 9 la 12.30, de la 3 la 6.30 și pe 8 aprilie de la 9 la 12.30. În după amiaza zilei de 7 aprilie. Reuniunea începe la 4.30, deoarece vom avea o mini-sesiune cu președintele Consiliului European, care se va adresa Parlamentului European. Deci reuniunea va începe la 16.30 și se va încheia la ora 20.